Și acum dau cuvântul deputatului Ferver pentru prezentarea raportului său. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, dragi colegi. V-aș ruga totuși să faceți liniște, nu? Dragi colegi, dragi colegi, dacă nu vreți să ascultați explicitările colegului Ferber, părăsiți sala în liniște. De pildă, doamna Harms. Da, și doamna Harms chiar ar trebui să mă asculte pe mine înainte să treacă la conferința de presă mâine, spune domnul Ferber. Hai mai așezați-vă odată. So, bitte sehr, Herr Kollege. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, uh, dragi colege, dragi colegi. Astăzi este prima dată când vorbim despre acte legislative concrete după uh, afacerea LuxLeaks. Și de aceea consider că este o dezbatere foarte importantă pentru că ideea este ca Parlamentul să transmită un mesaj clar în favoarea transparenței, clarității, a unui concurențe fiscale echitabile în Uniunea Europeană. Pentru că tocmai în ceea ce privește deciziile fiscale prealabile, statele membre au obligația să aplice schimbul de informații automată, dar lucrurile nu au prea funcționat până acum. În acest sens aș dori să mulțumesc Comisiei, în special um, Comisarei pentru Concurență, pentru faptul că a analizat această chestiune a deciziilor fiscale prealabile și din perspectiva concurenței neloiale pentru că despre asta este vorba până acum. Comisia a venit cu o propunere conform căreia toate deciziile fiscale prealabile care au o dimensiune transfrontalieră să fie pusă la dispoziția celorlalte state membre printr-un schimb automat de informații. Este o prima abordare bună din partea Comisiei, dar în cadrul Comisiei ECON am ajuns la concluzia că mai trebuie incluse și alte măsuri aici. Aș numi doar câteva. Domeniul de aplicare. Aici ce am spus foarte clar. Domnule Broc, vă rog, afară sau deloc. Domnule Broc, afară sau deloc? E clar? Am a uh, ajuns la concluzia că în ceea ce privește deciziile fiscale, toate deciziile fiscale prealabile în măsura în care nu vizează persoane fizice, ar trebui incluse în această procedură. Prin urmare, toate deciziile fiscale prealabile pentru persoane juridice, deci o extindere importantă. De asemenea, suntem de părere ca informațiile să fie schimbate imediat, nu doar, la, uh, nu doar trimestrial, așa cum propune Comisia. În plus, am mai solicitat să fie incluse aici și informații suplimentare care să se refere la un număr de identificare fiscală, uh, procentaj uh, de impozit datorat și alte asemenea. Și am spus în mod foarte clar că Comisia poate să folosească aceste prevederi și în aplicarea legislației cu privire la concurență. Pentru că doar așa vom putea face presiuni, astfel încât uh, legislația fiscală să nu fie folosită împotriva altor uh, state, mai ales vecine, ci că atunci când uh, se fac astfel de decizii fiscale prealabile, ținut cont și de legislația aplicabilă în domeniul concurenței. Sunt dezamăgit de faptul că Consiliul pe 6 octombrie a adoptat o propunere care rămâne departe de propunerea inițială a Comisiei, și anume de a se limita doar la deciziile fiscale prealabile și acordurile cu privire la prețurile de transfer prealabile. Și intrarea în vigoare se amână cu încă un an și uh, aplicarea retroactivă doar uh, la ultimii cinci ani, ceea ce privește deciziile fiscale prealabile. Sunt dezamăgită, așadar, mai ales că ni s-a promis uh, din partea Consiliului că și statele membre vor să își aducă contribuția la transparentizarea procesului. De aceea apelez la statele membre să intre negocieri serioase cu Parlamentul European pentru a ajunge la rezultatul cel mai bun posibil și anume ca în domeniul deciziilor fiscale prealabile și acordurilor cu privire la prețurile de transfer să stabilim un model european transparent, astfel încât legislația fiscală să nu se facă uh, pe seama vecinilor, ci să se facă în mod judicios și anume acolo unde există producție de valoare să se și impoziteze. În Comisia ECON, aceste propuneri ale noastre s-au bucurat de o largă susținere. Sper că se va întâmpla așa și în plen. Raportorii Mulțumesc, domnule Ferber. A, are acum cuvântul în locul domnului Cofod, doamna Ferreira. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați colegi, domnule comisar. În primul rând vreau să felicit pe raportor și să-i mulțumesc pentru spiritul de compromis de care a dat, vot, de care a dat dovadă în Parlamentul European. Astăzi, mai târziu, la Comisia Taxe a fost, a fost creată, la Comisia Taxe vom vota un alt raport după scandalul TaxLux și sperăm că spiritul de compromis va fi prezent at- și atunci. Scandalul LuxLeaks s-a întâmplat acum un, acum un an și problema schimbului de informații este numai una dintre problemele care necesită o soluție urgentă și serioasă prin intermediul unui compromis, nu numai în Parlamentul European, ci și printr-un acord interinstituțional în care să includă Comisia și Consiliul pentru a introduce în cultura europeană o nouă formă de a percepe impozitele, impozitarea. Vreau să felicit Comisia pentru inițiativele pe care le-a scos la lumină și le-a adus în uh, discuție și cer Comisiei Europene să continue pe același drum. Este impo- foarte important să avem o poziție puternică din Parlamentul pe care dorim să-l clădim și avem nevoie de, avem de, nevoie de o poziție puternică a Comisiei Europene și e nevoie de o poziție credibilă și din partea Consiliului. Iar astfel, Vreau să vă spun că sunt de acord cu ce a spus domnul Ferber cu privire la modul în care deciziile de pe 6 octombrie a um, Consiliului Ecofin a, au fost uh, au descumpănit în ceea ce privește data de intrare în vigoare ale noilor procedure proceduri și la trei alte niveluri. În primul rând, este, foarte, este inacceptabil ca acordul privind schimbul de informații pentru acorduri care până acum erau secrete care privilegiau uh, corporațiile în ceea ce privește taxarea. Este inacceptabil, deci, să fie acte uh, adoptate și schimbate între statele membre fără să se dea rolul Comisiei Europene, rolul care îi revine. Comisia Europeană trebuie să fie platforma unde se face acest schimb de informații pentru a evita ca uh, ca ce a dus la pentru ca acest, acest hățiș de um, acorduri între statele membre să fie norma. Comisia Europeană trebuie să fie platforma pentru acest schimb, schimb de informații și este inacceptabil, al doilea rând, că la nivel cu, că, uh, guvernele au limitat acest schimb de informații la hotărârile din, ultime, din ultimii 5 ani, față de 10 ani, propunerea Comisiei și sunt, sunt foarte multe acorduri în vigoare care trebuie să devină care să fie uh, date publice a administrațiilor fiscale indiferent perioada în care au avut loc. Iar uh, uh, schimbul de informații trebuie să vizeze toate acordurile care sunt în vigoare. Apoi, toate hotărârile, toate aceste schimburi de informații, toate aceste acorduri trebuie să fie transmise. Fiindcă pe piața internă, avantajele pe care le, de care beneficiază un, un stat membru sau o, o mare corporație au uh, uh, impact asupra um, sumelor uh, impozitabile în toate celelalte state membre. Deci nu putem să limităm această obligativitate de schimb de informații la uh, schimburile interstatale, dat fiind că hotărârea creează pe uh, piața internă acest sistem uh, un sistem de risc de pierdere a veniturilor fiscale pentru toate statele membre, dat fiind acordurile care există în Uniunea Europeană. Și e nevoie de o nouă agendă europeană în acest domeniu. Parlamentul, Parlamentul uh, lucrează cu bună credință și Comisia depune eforturi, dar Consiliul trebuie să dea dovadă și el de hotărâre și de corectitudine pentru a corecta această situație uh, din Europa și pentru a reda încrederea cetățenilor europeni în Uniunea Europeană, fiindcă ei plătesc impozite și trebuie să fie convinși de seriozitatea proiectului comun în care credem cu toții. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul, doamna Scott Cato are cuvântul. We see government vedem în această criză fiscală că guvernele eh, eh, fac nu numai afaceri eh, dubioase în paradisurile fiscale, ci și chiar și pe teritoriul UE. Și cetățenii sunt aceia care plătesc, IMM-urile noastre sunt acelea care pierd în competiția cu multinaționalele. Fiscalitatea și justiția fiscală este de deci, maximă importanță pentru cetățenii europeni se apropie aniversarea uh, scandalului LuxLeaks și de aceea trebuie să revenim la întrebarea uh, primordială. Ce trebuie să știm despre impozitele cui? Trebuie să știm suficiente pentru a elabora politici care să îi asigure pe cetățenii că plătesc impozite aceia care trebuie să plătească și nu ceilalți. Sunt încă foarte multe documente vitale la care nu avem acces. În noiembrie anul trecut, oamenii au aflat cu stupoare că președintele Comisiei Europene însuși a fost arhitectul unor aranjamente fiscale ale statului Luxemburg cu cele mai mari și puternice uh, corporații multinaționale. Fără persoane care să fi divulgat aceste secrete, nu ar fi fost uh, posibil să aflăm toate aceste lucruri. Deci, cine sunt uh, Uh, arhitecții acestor uh, uh, scheme fiscale și de ce până acum nu au fost atinși. Deci, săptămâna trecută Comisia, pentru prima dată, a arătat că se interesează la modul concret de recuperarea unor creanțe fiscale, cum ar fi din partea Starbucks și Fiat. Și uh, îl, o felicit pe doamna comisar Vestager pentru activitatea sa de până acum, recomandând în același timp să-și extindă investigațiile. În martie acestui an, Comisia pregătit un, și-a prezentat un pachet de transparență pe care îl prelucrăm și îl discutăm azi. Și anume, propune o revizuire a directivei privind uh, impozitarea directă din 2003, astfel încât uh, să nu se poată extinde evaziunea fiscală. Eu am investigat uh, cât se poate de temeinic eventualele um, uh, lacune ale legii pentru a nu se putea permite eludarea legii pe viitor. Am avut o excelentă colaborare din partea uh, raportorilor mei din umbră. Acum se cere în documentul pe care propunem la vot un schimb automat de informații și cu atât mai mult ne ne miră faptul că Consiliul, fără a consulta Parlamentul, fără a asculta măcar vocea, contrar uzanțelor, deja și-a formulat uh, poziția. Revenind la chestiunea centrală, nu credem că Parlamentul a fost suficient de ambițios, ambițios în legătură cu modul de punere la dispoziția unor documente și informații. Hotărârile uh, nu trebuie să fie și deciziile fiscale nu trebuie să fie uh, disponibile doar pentru autorități, ci și pentru cetățeni, pentru că asta vor să vadă cetățenii Europei unde și cine cât plătește impozit. Problema uh, în scandalul LuxLeaks a fost o problemă de lipsă de transparență în informare și în comunicare. Multinaționalele și autoritățile fiscale au știut exact ce uh, uh, făceau doar că reprezentanții uh, cetățenilor nu știau nimic. Și de aceea Parlamentul European nu se poate da mulțumit, declara mulțumit cu orice rezultat care este inferior față de publicarea tuturor documentelor relevante. Numai dacă avocații multinaționalelor vor pune în balanță uh, Uh, rușinea publică a corporațiilor cu beneficiile uh, fiscale pe care le propun, numai atunci poate că vor propune și el ca legea să fie respectată. Mulțumesc. Aveți o solicitare uh, de intervenție cu cartonaș și albastru. Vreți să răspundeți? Doamna, doamna Scott, că tu răspundeți unei întrebări cu cartonaș albastru? Vă rog. Domnul Gianni are cuvântul. Domnul Gianni, mulțumesc pentru posibilitatea de a vă acorda o întrebare. Aș fi putut să o adresez tuturor celor trei eh, raportori. Dar vă întreb pe dumneavoastră, conform aprecierii Comisiei, care este volumul creanțelor fiscale pe care marile corporații multinaționale eh, nu le eh, depun la bugetele naționale? Eh, puteți spune, doamnă deputat, aproximativ eh, care este ordinea de mărime a acestor creanțe fiscale? Pentru că asta interesează cetățenii. Doamna Scott Cato, vă mulțumesc pentru această eh, informație, pentru această întrebare provocatoare. Din păcate, trebuia să adresați întrebarea cu cartonaș albastru comisiei, dar nu aveți această posibilitate informația este la comisie, doar că nu avem uh, acces la ea. Tocmai de aceea am solicitat o publicare a deciziilor fiscale prealabile. Încă o dată, o felicit pe doamna comisar Vestager pentru uh, aprecierea uh, creanțelor fiscale în cadrul celor două companii multinaționale pe care le-am menționat, dar trebuie ca documentele să fie publice în cazul tuturor companiilor vizate pentru a avea o imagine reală a dimensiunii reale a problemei. Moscovici, s'il vous plaît. Merci. Domnule comisar Moscovici, vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Doamnelor și domnilor, domnule raportor, domnilor raportori, acest subiect uh, este unul foarte important la nivel european uh, și uh, prin intermediul activității OCDE și G20 la nivel internațional. Uh, sporirea transparenței, deci, uh, între statele membre și la nivelul statelor membre este o etapă majoră în ceea ce privește combaterea planificării fiscale agresive și a evaziunii fiscale, iar deciziile luate de către Comisie săptămâna trecută în um, în cazul uh, Fiat sau în cazul uh, Luxemburg sau în cazul Starbucks de, din uh, Olanda merg în acest sens, iar cooperarea mea cu doamna Vestager și serviciile sale este excelentă. Asta statele membre au o marjă de apreciere, o marjă de manevră pentru a hotărâ, hotărâ dacă deciziile de anticipare fiscală sunt, sunt pertinente sau ar putea fi pertinente într-o altă țară europeană, ceea ce se numește schimbul de informații la cerere, iar, iar lipsa de transparență la nivel fiscal este exploatată de unele companii pentru a reduce în mod artificial um, contribuțiile fiscale. Iar acest lucru pentru cetățenii europeni cărora li s-a cerut să scoată bani din buzunar în timpul crizei și care au un comportament civic, de acest lucru a devenit insuportabil pentru cetățenii europeni. Motiv pentru care am uh, înaintat în martie 2015 o propunere ambițioasă um, pentru a institui un schimb automat de informații la nivel fiscal între toate statele membre. Vreau să mulțumesc domnului Ferber pentru acest raport de calitate cu privire, această cu privire la această propunere și pentru schimbul uh, rodnic de informații pe care l-am avut pe, pe marginea acestui subiect. Pe 6 octombrie, statele membre au ajuns la un compromis la un acord politic care cred eu că este binevenit, dat fiind că Iată, cu o zi înainte s-au publicat uh, recomandările DEPS de către OCDE și avem uh, recomandările EPS care au au fost um, adoptate de G20 la, la Lima în cadrul reuniunii FMI. Sunt de acord cu domnul Lamasur, care este în continuare președintele Comisiei Taxe, iar activi- că activitatea Parlamentului European în acest domeniu a jucat un rol foarte important și vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că a jucat un rol foarte important în ceea ce privește presiunea asupra statelor membre pentru a ajunge la un acord. Parlamentul nu a fost la masa negocierilor Consiliului Ecofin, dar spiritul Parlamentului European a avut o greutate în, în ceea ce privește deciziile luate. Acest acord politic este ceea ce este, este un mesaj puternic din partea Uniunii Europene, fiindcă ne-a, per- ne-a permis la Lima să facem front comun, să fim ambițioși la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește transparența fiscală și am putut uh, să dau încurajări, uh, să încurajez pe partenerii noștri la G20 să facă la același lucru, să transformăm această inițiativă europeană în standard internațional sau, sau uh, internațional. Domnul uh, Fever uh, și-a manifestat uh, decepția și doamna Ferrera a mai atenuat-o. Bineînțeles, a ridicat trei puncte. De, în primul rând, este vorba despre voința de a merge mai departe de aceste schimburi fiscale transfrontaliere pentru a eh, avea toate creanțele fiscale aici și apoi o părere de rău că perioada de aplicație retroactivă nu a fost mai lungă, mai prelungită și apoi o nuanțare în ceea ce privește faptul că am fi putut să ne mișcăm mai repede în ceea ce privește punerea în aplicare a acestui text. Bine, toate aceste lucruri, uh, nu, nu zic că nu sunt de acord cu dumneavoastră, domnule raportor, uh, comisia este de acord cu dumneavoastră, nu sunt în dezacord, bineînțeles, iar propunerea inițială mergea mai departe decât ceea ce a da-, adoptat Consiliul. Dar, doamnelor și domnilor parlamentari, știți foarte bine cum funcționează Consiliul trebuie eh, să vă dați seama că este foarte complicat să se eh, adopte în unanimitate deciziile fiscale. Iată de ce. Nu numai că s-a adoptat în unanimitate, ci am, ne-am mișcat foarte repede, foarte repede fiindcă au, au, s-au scurs numai șapte luni de la depunerea uh, textului și până la adoptarea acesteia Și Comisia a fost de acord cu acest compromis. De ce? Fiindcă noi am fost de părere că principalele linii mari ale propunerii noastre au fost, rețin, au fost menținute în text în ceea, și în ceea ce privește schimbul automat, automatic și, și uh, spera largă de aplicare. Și faptul că schimburile de informații uh, trebuie să aibă loc între toate statele membre și, uh, și aici am, am, s-a discutat implicarea Comisiei, Bineînțeles că există uh, o aplicare retroactivă. Ar fi fost 10 ani, 10 ani mai bine decât 5, dar și 5 ani mai bine decât 3 ani care a fost propunerea inițială și iată, dacă ar fi fost 3 ani s-ar fi pus probleme, dar iar apoi calendarul de punere în aplicare aș fi dorit ca acesta să intre în vigoare încă, de la, încă după al, um, prim, primul uh, trimestru 2006, dar statele membre au spus și poate mai bună dreptate că termenele de transpunere și de vot sunt, uh, de votare sunt mult mai uh, ample pentru astfel de text. Deci eu aș zice că acest compromis este unul ambițios până la urmă, destul de ambițios și uh, și un lucru foarte important pentru mine și pentru comisie. Și vreau să vă spun că nu am fi fost de acord cu, cu un document care ne-ar fi denaturat uh, propunerea. Deci nu se întâmplă așa ceva. Și este un compromis foarte bun care marchează o etapă importantă și implicarea comisiei a fost menținută și că linile directive au fost menținute în uh, textul final. Uh, ceea ce este o veste bună pentru Comisie și pentru interesul general și pentru Parlamentul European. Această implicare a Comisiei este foarte importantă în ceea ce privește monitorizarea directivei, pentru că subliniază credibilitatea angajamentului statelor membre și, și vreau să mulțumesc aici Parlamentului European, fiindcă dacă am fi rămas la un, la un schimb între statele membre fără implicarea Comisiei, atunci riscul ar fi fost, cum, cum să vă spun, riscul ca administrațiile între ele să Eh, să facă mici aranjamente, acest risc nu ar fi putut fi îndepărtat cu totul. Acum vreau să vă mai spun două, trei cuvinte despre celelalte rapoarte. În primul rând, acordul între Uniunea Europeană și eh, Elveția de pe 27 mai privind schimbul automat de informații fiscale este unul istoric care, care, este, care marchează finalul secretului bancar elvețian pentru cetățenii Uniunii Europene. Foarte important pas în ceea ce este combaterea fraudei fiscale și astfel se poate garanta un sistem mai echitabil cetățenilor europeni. Mă bucur foarte mult că domnul raportor COFOD este de acord cu acest lucru și uh, încă o dată vă spun uh, că ar trebui să uh, urmați um, um, votul de la AFET și să sprijiniți acest, um, acest document. Apoi, în ceea ce privește impozitarea veniturilor din economie, măsurile directivei adoptate la sfârșit, de la sfârșitul 2014 vor intra în vigoare anul viitor și vreau să vă spun că eu am fost într-o altă viață ministru de finanțe și am oarecare experiență. În primul rând, ne, îmi pare foarte rău că uh, că această directivă a fost adoptată atât de târziu, astfel încât uh, a căzut în, uh, în uitare și nu a fost adoptată imediat. Asta trebuie să fie o lecție pentru noi, și anume că trebuie să ne mișcăm rapid și țintit în acest domeniu. Dar, iată, noile standarde depășesc ceea ce ar fi putut uh, aduce directiva și astfel Mă bucur foarte mult că avem aici raportul doamnei Scott Cato, care, care doresc să-i mulțumesc, în ceea ce privește retragerea acestei directive și depășirea acestei directive, modul în care ați vorbit despre președintele Comisiei este puțin cam uh, expeditiv și eu vreau să fac referire la ce a spus Comisia Taxe, care a avut o audiere cu domnul președinte și care a dat explicații. Trebuie să avem o anumită formulare când vorbim despre președintele unei instituții, cum este Comisia. Comisia va vorbi într-un raport în fața Parlamentului și Consiliului despre eficiența acestei, acestor măsuri în ceea ce vește schimbul automat de informații în conformitate cu directiva privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal. Iar între timp, uh, Comisia va profita de ocaziile furnizate de dialogul structurat cu Parlamentul European și cu Comisia de Afaceri Economice și Financiare pentru a vă informa imediat uh, în ceea ce privește evoluțiile semnificative. Pe scurt, astăzi dezbatem uh, un demers inovator, care este o revoluție, după mine, a transparentei. Pe de o parte există presiunea din partea opiniei publice, pe de altă parte evoluția tehnologiei și mass mediei și rolul Parlamentului European, precum și voința Comisiei și faptul că statele membre și aici s-au angajat să ia măsuri și eu am convingerea că prin acțiunea noastră comună și încă o dată vreau să mulțumesc raportorilor și membrilor Parlamentului European, această revoluție a transparenței nu se va opri, iar, dor, iar voința politică a Comisiei și voința mea este ca eh, pe perioada mandatului noi să avansăm în mod hotărât. Mă gândesc și la, și la impozitarea eh, venitului corporațiilor care ar trebui să fie taxate la sursă. Mă gândesc la relansarea proiectului uh, Taxis și uh, baza unică de impozitare, foarte importantă pentru transparență și eficiență, eficiență economică. Mă gândesc și la raportarea pe țară, altă chestiune unde înregistrăm progres la nivelul comisiei și acolo am avut uh, ocazia să vă spun care este, care este voința mea. Da, aceasta este revoluția transparenței și astăzi Astăzi parcurgem o etapă foarte importantă, dar nu suntem încă la capătul bătăliei. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, domnul Schwab. Frau Präsidentin, Herr Com Doamnă președintă, domnule comisar, dragi colegi, dragi colegi, tema dezbaterii de astăzi cred că nu vizează doar raportul colegului Ferber, căruia, pe care doresc să-l felicit pentru eforturile făcute pe marginea acestui dosar, ci se referă și despre și la schimbul de informații automate cu state terțe în ceea ce privește uh, informațiile financiare. Este o tematică foarte complexă și de aceea trebuie să uh, vedem uh, cum anume păstrăm în uh, logica întregii piețe comune în aceste decizii. Decisiv este că pentru lucrători, dar și pentru întreprinderi, piața internă să rămână acea piață pe care le-am promis-o acum câțiva ani în urmă și de aceea trebuie să avem grijă, domnule comisar, ca prin acel instrument de care vorbeați, raportul uh, de țară, să revenim în logica dinainte de anii 90 în care diferitele prevederi naționale erau mai importante decât cele care vizează piața internă. În orice caz, e clar că apariția la suprafață a LuxLeaks a necesitat o acțiune rapidă și iată că s-a venit cu această propunere de a face schimb de informații automat sau imediat în ceea ce privește aceste decizii fiscale prealabile. Însă, întrebarea este dacă putem lăsa la latitudinea statelor membre decizia dacă o astfel, o astfel de decizie fiscală prealabilă trebuie comunicată sau nu. De aceea trebuie să Vă încurajez să continuați cu măsurile în această direcție. Suntem pe calea cea bună. Evident că uh, Elveția este de asemenea un caz salutar dacă vom avea un acord, dar și statele terțe trebuie incluse aici. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Simon Peter. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, decizia împotriva Starbucks și Fiat de săptămâna trecută pentru mine reprezintă un punct de cotitură Până azi am auzit din partea multora că, în legăt- că ar fi avut un comportament uh, uh, fiscal uh, greșit unul sau celălalt, dar Comisia săptămâna trecută a arătat pentru prima dată că există măsuri, acțiuni ilegale asumate în trecut de state membre împreună cu mari corporații. Și de aceea avem nevoie de mai multă transparență și de o competiție fiscală echitabilă. Sigur că ne, nu ne surprinde faptul că Comisia Europeană nu a fost inclusă până acum în schimbul automat al acestor informații legate de deciziile fiscale prealabile. Dacă statele membre acum însă vor împiedica ca această transparență să fie realizată printr-un schimb automat de, și imediat de informații, atunci statele membre sunt cele care trebuie suspectate că doresc uh, să uh, ascundă informații uh, de ordin fiscal important. Da? Pentru că dacă ne gândim uh, doar la în, aceste două cazuri, la momentul în care au fost emise aceste Uh, declarații fiscale prealabile, atunci uh, observăm că există o constanță, o durată în timp destul de mare, o consecvență în aceste acțiuni frauduloase și de aceea susținem Comisia Europeană în, această, în acest demers de a solicita o informare completă uh, în ce privește deciziile fiscale prealabile din trecut. Fără această transparență, fără schimbul de informații, niciodată în Europa nu vom putea să impunem o modificare, o schimbare a acestor practici. De aceea, domnule comisar, oricând puteți conta pe susținerea noastră. Mulțumesc! Vă mulțumesc uh, și eu. Următorul uh, vorbitor este domnul Lones. Eh, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Belastingsfraude aanpakken, belastingsontwijking aanpakken. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Uh, Evaziunea și frauda fiscală trebuie abordate eh, foarte clar și răspicat, pentru că dacă nu plătim impozitele pe care trebuie să le plătim, atunci ne pierdem uh, suveranitatea fiscală. Um, Trebuie, evident, uh, să ne descotorosim de tot felul de legi și regulamente uh, redundante, dar trebuie să avem și uh, transparență în noile regulamente în ce privește transparența, de pildă, și schimbul automat de informații Schimbul de informații și transparența sunt esențiale și de aceea Ministrul de Finanțe din țara mea a decis ca începând din ianuarie eh, aceste informații să fie transmise din țara mea către celelalte state membre au existat eh, Mm, însă situații în care, din păcate, s-a ajuns la o complicare a birocrației, chiar și propunerea Parlamentului European propune măsuri birocratice suplimentare. Nu cred că asta este abordarea. Trebuie să ne înțelegem și să convenim asupra unor măsuri mai eficiente, mai eficiente și sub acord economic. Tocmai eh, de aceea eh, nu înțelegem Eh, de ce ar trebui să fie, conform propunerii pe care am primit-o spre analiză, eh, efectuate schimburile eh, cu privire la deciziile fiscale prealabile doar dacă sunt la nivel național. De ce nu se schimbă cele cu relevanță europeană? Mulțumesc. Urmează domnul Iețec timp de minute. Thank you. Mulțumesc. În primul rând, fără a încerca să interferez cu prerogativele comisiei, aș dori și eu să reiterez decizia de a declara în ilegală decizia fiscală care permite unor întreprinderi să evite impunerea în anumite state. Pentru că aceste întreprinderi nu încearcă decât să folosească anumite breșe în sistemele fiscale naționale. Și în acest sens, și statele membre au o oarecare răspundere în ceea ce privește echitatea fiscală. De aceea, în acest sens, se impune să acordăm Comisiei un rol central în procesul schimbului automat de informații, astfel încât Comisia să poată asigura o deplină concordanță cu legislația europeană. Sper că statele membre vor trage învățămintele necesare din aceste evenimente și vor oferi Comisiei acces la documente care să ne asigure că toate întreprinderile din Uniunea Europeană sunt tratate în mod egal și echitabil. Textul raportului merge în direcția cea bună și permite niște prevederi fiscale echilibrate. Chiar dacă înțeleg că anumiți colegi își doresc un acces complet la aceste decizii fiscale, cred că totuși este important ca Comisia să beneficieze de acest acces. Aș dori să mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru activitatea depusă. Eforturile au uh, convers într-un raport foarte bun, uh, la care evident că există și numeroase amendamente. Uh, amendamente care însă sunt uh, destul uh, de, în jurul cărora ne-am unit. Mulțumesc, era acum cuvântul doamna Matias Marlisa. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vin dintr-o țară unde 19 din cele 20 de companii cotate la bursă își plătesc taxele în alte țări. Legile privind um, dubla fiscalizare duc la o cursă către nivelul de jos care care trebuie să-i se pună capăt. Legislația de astăzi nu rezolvă acest lucru, dar cel puțin va putea duce la condiții minime de corectitudine la nivelul statelor membre și va, fi de, și va face în așa fel ca guvernele și cetățenii să-și dea seama cât de grav este acest fenomen. Uh, Schimbul automat uh, de informații între autoritățile fiscale este o, o dovadă de justiție, iar aceasta este propunerea colegului Ferber. Abuzul fiscal al corporațiilor duce la o pierdere a venitului fiscal și a impozitelor care în care se cifrează la 50 de miliarde de euro aproape. Dacă, dacă um, calculăm aici alte aspecte, cum ar fi uh, suma de, sumele de bani pierdute din evaziunea fiscală, această uh, Um, această sumă poate ajunge la 150 120 de miliarde de euro, ceea ce înseamnă o, o povară pe, impozit, pe impozitele naționale, mai ales asupra lucrătorilor și înseamnă o ne a, un, o neîndeplinire a obligațiilor uh, companiilor în momentul în care se cer statelor suverane resurse pentru a se combate sărăcia și inegalitatea socială și pentru a promova uh, egalitatea economică, dar inegalitatea socială și economică nu face decât să sporească, iar una dintre principalele dimensiuni ale transparenței este liberul acces la informații din partea, la, la, la nivelul opiniei publice. Iată de ce vă rog să sprijiniți amendamentele depuse în ceea ce privește în ceea ce privește um, scrutinul democratic și uh, sunt foarte multe acord cu ce a spus doamna uh, Scott Cato. Mulțumesc. Doamna Jolie are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte, stimați colegi, domnule comisar. Parlamentul European își face treaba. Din 2009 votează rapoarte ambițioase împotriva evaziunii fiscale și evitarea sa pe cale legală. Atunci, unde poate, își grăbește procedurile pentru uh, pentru a se ajunge cât mai repede la o legislație bună. Iar în momentul în care izbucnește un scandal, se creează majorități în Parlamentul European pe cât se poate pentru a se lua inițiative. Nu se poate însă să fie împiedicat Parlamentul European să-și facă treaba în momentul în care sprijine transparența, la, se, sprijine, se sprijine transparența la nivelul corporațiilor naționale, statele membre și uh, Dumneavoastră, domnule Moscovici, nu faceți decât să, ca discuția să devină un hățiș. În momentul în care Comisia Taxe cere accesul la documente esențiale pentru, a, pentru a-și da seama cine sunt vinovații, ă, drepturile sunt călcate în picioare și, și controlul democratic, iată, se, se pus sub, sub semnul întrebării. Parlamentul ă, nu, nu trebuie să fie platforma angajamentului între unii și alții. Ă, și documentele oficiale nu mai sunt suficiente, fiindcă, fiindcă lupta pentru o taxare corectă este o luptă pentru democrație și ar fi bine ca Comisia Europeană să urmeze exemplul Parlamentului European. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Nuțani. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că scandalul LaxLeak uh, n-a folosit la prea mare lucru pentru a schimba un sistem complet inechitabil și rușinos. Și Iată că avem o astfel de situație în interiorul Europei, în timp ce statele membre încearcă încă să profite de pe urma uh, vecinilor. Și asta în beneficiul multinaționalelor care sunt singurele care până la urmă au ceva de câștigat. Textul pe care îl discutăm astăzi este puțin uh, satisfăcător în sine, dar care a fost călcat în picioare de un acord uh, la care a ajuns Consiliul la începutul lunii. Nu doar că nu există acces pentru public, cum ar trebui, însă statele membre au decis să limiteze uh, schimbul de informații la acordurile transfrontaliere și amânând intrarea în vigoare a acestui acord statele membre nu au voința să rezolve această problemă, ci preferă să atragă multinaționalele și să le impună cote uh, minime. Mulțumesc. Mulțumesc. Are acum cuvântul Barbara Capel. Vă mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar. Doamna comisar Vestergaard pentru competiție, evident uh, că a arătat uh, foarte clar uh, că primele două cazuri din scandalul LuxLeaks, fie acesta Bax, au primit practic prin deciziile fiscale ajutoare de stat uh, ilegale. În total însă, la LuxLeaks este vorba de 350 de decizii fiscale care privesc unele aranjamente uh, speciale private ale unor companii cu statul luxemburghez, companiile plătind maxim 1% din impozitele pe care trebuia să le plătească. Există și un studiu al Parlamentului European care um, apreciază că anual uh, sunt uh, sustrase de la plata la bugete uh, peste 1090 de miliarde de euro anual. O analiză a Fondului Monetar internațional apreciază că 5% din impozitul corporatist se pierde anual și chiar și OCDE arată că marile corporații plătesc uh, în medie 5% impozit pe venitul lor, câte vreme IMM-urile plătesc în medie peste 30%. Tocmai de aceea, raportul de azi al colegului Ferber este foarte important pentru că reprezintă primul pas către un schimb automat de informații în ce privește impozitarea. Și primul pas aici este cel al publicării și al schimbului de informații cu privire la deciziile fiscale prealabile, astfel creându-se o mai bună justiție fiscală și o mai bună transparență fiscală. Dar aceste măsuri nu sunt suficiente, ca și în cazul raportării eh, pe fiecare țară în parte, trebuie ca uh, toate aranjamentele fiscale să fie făcute publice, să se cunoască care sunt regulile de preferință, să ne asigurăm că uh, impozitele se plătesc în țara, în statul membru în care este desfășurată activitatea comercială. Mulțumesc! Mulțumim și noi și urmează doamna Maletici gospođo predsjedavajuća zahvaljujem svim izvjestiteljima koji su radili na ovim važnim izvješćima. doamnă președintă aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor care s au ocupat de, acest, de aceste rapoarte foarte importante. Dumneavoastră ați, ați spus foarte bine cât de importantă este transparența pentru Parlamentul European și uh, cât de importantă este o fiscalitate corectă la nivelul Uniunii Europene. Dorim un sistem uh, prin care taxele, să fie, taxele și impozite să fie plătite acolo unde are loc activitatea economică. Deci un sistem care să nu permită evitarea plătirii impozitelor pe cale legală. Avem nevoie de sisteme puternice și previzibile și simple de înțeles pentru cetățeni. Iar, iar eliminarea directivei privind eh, tax, eh, impozitul pe economie ar fi un pas în direcția cea bună, fiindcă fiindcă persoanele care aveau economii primeau, eh, făceau profit de pe urma economiilor într-o țară în care nu își aveau economiile. Este important să avem un sistem corect în ceea ce privește schimbul de informații, facem progres și ne ocupăm de acest lucru, încercând să obținem o colaborare între țări pentru a, pentru a, pentru a elimina evaziunea fiscală și evitarea plătirii impozitelor. Avem acum sisteme juridice prin care putem să aplicăm uh, standardele OCDE. Iar sfera de aplicare a acestei noi eh, legislații este mai amplă decât cea a directivei anterioare. Trebuie să nu uităm că informațiile nu trebuie pierdute și e nevoie să ne asigurăm că toate statele membre au toate informațiile relevante. Deci cer comisiei să nu uite acest lucru. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Baie. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, stimați colegi. Uh, actualitatea, iată, vine din urma vremurilor politice, ne arată Comisia acest lucru, fiindcă acum iată, a hotărât că deciziile fiscale acordate de Luxemburg și Olanda, în ce privește Fiat și Starbucks, erau subvenții de stat uh, mascate, nu numai imoral, ci și legal este acest lucru, iar acest text a fost votat în 2011 și 2012, iar toate prevederile din textul viitor pe care vom vota în curând nu ar fi permis uh, această evitare a plății impozitelor, această evaziune fiscale. ceea ce ne arată că Consiliul European nu a, nu a înțeles importanța acestei mize, iar textul Parlamentului European este mult mai ambițios decât decizia din 6 octombrie și aici vreau să mulțumesc uh, colegului Ferber și tuturor raportorilor din umbră. Este bineînțeles că e vorba de un text de compromis și vreau să ridic câteva elemente importante. În primul rând, cum s-a spus, e vorba, e vorba de a de aplicare. Toate deciziile corporațiilor naționale, fără excepție, trebuie analizate, fie că este vorba la nivel național și la, sau la nivel internațional, uh, cât mai rapid cu putință, că altfel pe cine vrem să apărăm, la ce, ce rost mai are. În al doilea rând, regulile sunt eficiente numai dacă mm, aduc cu sine sancțiuni. Asta cere Parlamentul European să existe sancțiuni dacă statele, statele membre nu vor să coopereze sau dacă nu trimit informațiile la timp sau dacă trimit informații greșite. În al treilea rând, dorim ca în acest proces să consolidăm rolul Comisiei. Eh, știm cu toții că nu putem eh, să avem standarde duble dacă suntem noi și, și cel judecat și judecător, eh, dar asta vrea să facă Consiliul totuși. În al patrulea rând, da, pentru a combate aceste fenomene avem nevoie de mai mult transparență, dar o transparență adevărată, nu numai una de fațadă. Știți prea bine că uh, dacă avem prea multe informații, nu mai știm cu adevărat nimic, iar asta se prevede în, în acest text, se prevede o publicare clară și cuprinzătoare și ușor de înțeles pentru toată lumea, nu doar uh, experți, nu doar de către experți. Și un, un aspect, toate întreprinderile care sunt active la nivelul țării vor primi un număr de identificare uh, european. Este important pentru pentru înregistrare mai ușoară și pentru reducerea sarcinii administrative și sper, domnule comisar, să, să fiu sprijinit în ceea ce privește această această, pro, această propunere, fiindcă, cu excepția unor state membre, Uniunea Europeană are de pierdut dacă nu se întâmplă acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Luca. Doamnă președinte, în cadrul acestei dezbateri pe acest raport este vorba de echitate fiscală și de faptul că fiecare contribuabil trebuie să își asume o povară în conformitate cu capacitatea sa. Și știm de asemenea din documentele LaxLeaks și și din uh, evaluările Comisiei Europene, care au fost făcute publice săptămâna trecută, că s-a încălcat în mod masiv această dreptate și că uh, s-au luat primii pași, uh, primele măsuri în ceea ce privește uh, primele întreprinderi care au abuzat. Însă nu am niciun fel de înțelegere pentru faptul că Consiliul nu dorește ca aceste decizii fiscale prealabile să fie puse la dispoziția Comisiei. Este o competență europeană să vegheze asupra respectării concurenței loiale în Europa. Dar în acest sens trebuie informată Comisia. Nu se poate ca uh, cei asupra cărora planează dubii să fie și proprii judecători. Trebuie ca Comisia să aibă acces uh, pentru a pune capăt uh, uh, acestei concurențe neloiale practicate. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Toerer. Doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi, în activitatea Comisiei Speciale de Analiză a scandalului LuxLeaks uh, apare o concluzie esențială și anume că uh, o serie de state membre și o serie de companii s-au folosit de motiv, modele de eludare a plății impozitelor și datorilor fiscale în volum de miliarde de euro, în plus dăunând și eh, IMM-urilor care nu pot sau nu doresc să se folosească de aceste modele de eh, eludare a plății impozitelor. Tocmai de aceea au fost solicitate, solicitate măsuri uh, cuprinzătoare, între care se numără și schimbul automat și imediat de informații. Într-o vizită din Elveția am aflat însă că în anii 50, uh, în urma competiției fiscale dintre cantoanele de acolo, s-a ajuns la un memorandum de înțelegere prin care cantoanele își pun la dispoziție reciproc uh, informațiile fiscale privind creanțele și obligațiile fiscale ale uh, agenților economici. Este important ca această regulă, că este importantă ca regula actuală, care este ca un caș elvețian plin de găuri, să fie uh, schimbată cu una care este solidă și ușor de aplicat pentru toată lumea. Mulțumesc, care cuvântul domnul Viegas. Alors, un, un avant-propos en, en français. Acum, um, domnul Juncker, ca ministru luxemburghez a încheiat acorduri cu sute de corporații multinaționale pentru a drena profiturile pe teritoriul luxemburghez, ceea ce reprezintă un furt al venitului fiscal pentru celelalte state membre. Nu pasă dacă e vorba de președintele comisiei sau de papă, e un hoț și nu pot să am încredere în el. Acum o să continui în limba portugheză. După scandalurile fiscale, instituțiile europene uh, au început combaterea uh, fraudei și uh, evaziunii fiscale și trebuie să ne asigurăm că toate aceste măsuri uh, vor schimba lucrurile. Propunerea Consiliului privind schimbul automat de informații este un aspect foarte clar. Regulamentul privind schimbul de informații cu Elveția are mai multe subterfugii în ceea ce privește punerea aplicarea acesteia activitatea, activitatea Comisiei Tax a fost întotdeauna îngreunat, fiindcă mai multe, trei state membre au îngreunat accesul la documentele publice și asta se întâmplă în mod constant, ceea ce ne face să ne îndoim că există voință politică pentru a rezolva aceste probleme. Noi vom fi însă întotdeauna la fel de atenți. Vă mulțumesc. There is a aveți un cartonaș albastru, domnule Viegas. Doriți să răspundeți? Yes, Mr. Etheridge. Thank you. Um... Lordul Etheridge. Mulțumesc. Și până seara v-am uh, ascultat discursul cu mare interes, mai ales prima parte. Sunteți de acord cu mine că dacă există astfel de sentimente față de președintele Comisiei și de Comisie, atunci documentele care, ar, care vin de la Comisie trebuie tratate cu foarte multă circunspecție, fiindcă nu putem să avem încredere în această instituție. Nu sunteți de acord cu mine? N-am auzit prima parte a întrebării, dar vreau să vă spun că aceste scandaluri nu uh, pângăresc doar uh, președintele Comisiei, ci ajung până la președintele Eurogrupului și la principalele partide ale Parlamentului European care au sprijinit toate guvernele care ani de zile au uh, au redus impozitele pentru, pentru multinaționale și deci este atinsă credibilitatea instituțiilor europene și sistemul economic în care interesele private ale multinaționalelor au uh, întâietate în fața puterii politice și acest lucru se pune sub semnul întrebării acum din ce în ce mai evident. Mulțumesc, trecem la domnul Oflin, următorul vorbitor. Let's be clear, it's the Haideți să vorbim clar. Existența Uniunii Europene, de fapt, facilitează această colaborare a multinaționalelor în evitarea creanțelor lor fiscale în baza uh, Uniunii Europene, aceste corporații au reușit să-și aleagă jurisdicția fiscală și nu să-și plătească impozitele acolo unde are loc activitatea economică. Este un stimulent pentru anumite state de a cădea de acord cu anumite multinaționale, precum Luxemburgul, care s-a și îmbogățit în timp ce aceste întreprinderi au evitat să și plătească impozitele în acele țări unde au avut uh, vânzările cele mai mari. De aceea refuzăm orice soluție care presupune mai multe euro sau mai multe prerogative pentru Comisia Europeană. Soluția este de a-și relua în granițele naționale toate aceste prerogative fiscale. Ja seuraavana edustaja Niedermayer, olkaa hyvä. Mulțumesc, doamnă președinte. Salut acest schimb automat de import, informații în acest domeniu important al uh, fiscalității. Doar așa poate fi culegerea de impozite să fie mai eficientă și mai bună. Parlamentul are doar rol consultativ, dar sper că consult, Consiliul va uh, pleca urechea la părerea Parlamentului pentru că măsurile propuse de noi îmbunătățesc situația. Uh, sper că membrii Consiliului vor lua decizii care sunt bune pentru toți cetățenii Europei și pentru Europa în ansamblu. Nu trebuie să ne gândim că mai mult este întotdeauna mai bun în loc să solicităm măsurile cele mai drastice, haideți să uh, țintim la cele mai bune și la cele mai eficiente. Deci să ne amintim că uh, chiar și în lupta împotriva uh, fraudei fiscale și evaziunii fiscale, mai mult nu este întotdeauna și mai bine. Mulțumesc. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Ludvigson. Cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. E foarte bine că, că există standarde globale pentru schimbul automat de informații și că se, se pune pe picioare acest standard. E foarte bine că acest standard va fi folosit în Uniunea Europeană de la începutul anului viitor, fiindcă acest nou standard este un instrument important de combatere a planificării agresi- agresivei planificări fiscale și a evaziunii fiscale. Iată de ce este normal ca standardul folosit în cadrul directivei privind economiile fiscale ar trebui să fie eliminat în mod treptat păstrarea unui sistem dublu de impozitare din standardul nou și standardul din directivă nu ar fi înțelept în acest caz nu ar oferi mm, foarte multe informații suplimentare și, din, și costurile ar fi foarte mari, iar suprapunerea de documente și de activitate ar fi costisitoare. În următorii 3-4 ani este foarte important ca Comisia Europeană să se ocupe în mod activ și transparent de introducerea tranziției către noul standard mondial. Acest lucru nu este valabil doar la nivelul interstatal european, ci și cu cele cinci eh, state din afara Uniunii Europene și cele 12 teritorii care trebuie să treacă la standardul global de la standardul directivei. Comisia trebuie să monitorizeze aceste evoluții din de aproape și să ofere informații în ceea ce privește riscul lacunelor și altor probleme. Această raportare trebuie să, trebuie să se facă nu, eh, nu numai într-un cerc răstrâns de către Consiliu, ci să fie implicat și Parlamentul European și să existe transparență. Ar trebui să se, să se propună și să se adopte măsuri cât mai curând cu putință. Iar trecerea la standardul global în ceea ce privește schimbul automat de informații fiscale reprezintă o ocazie extraordinară și trebuie să facem, să profităm de ea. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Doamna Ronen Lerner, următorul vorbitor. Rehellisille ja Mulțumesc, doamna președinte. cetățenii și companiile întotdeauna și-au asumat o sarcină și o datorie fiscală în mod tradițional. Până acum cel puțin, pentru că scandalul uh, LuxLeaks arată că nu întotdeauna se procedează corect și dacă continuăm cu practicile de până acum, atunci statele membre vor avea tot mai mari datorii de pe urma creanțelor fiscale tot mai mari neîncasate. Eu consider că administrația fiscală ar trebui să aibă toate informațiile necesare pentru perceperea impozitelor. Și chiar și cetățenii trebuie să știe cât plătesc companiile noastre la bugetul, bugetele de stat. Atitudinea de până acum este una greșită. Și foarte multe companii, practic, au Uh, transmis această atitudine greșită colaboratorilor lor. Uh, în uh, Finlanda, la televizor sunt spoturi publicitare care chiar îndeamnă pe proaspeții pensionari să se mute în Portugalia pentru că acolo nu mai trebuie să plătească impozite. Și deci este pe față ceea ce se întâmplă. Uh, în Finlanda se face reclamă, uh, publicitate în prezent pentru paradisul fiscal numit Portugalia. Uh, asta este o atitudine care a plecat de la corporații și care a fost acum îmbrățișată de cetățeni. Doamna Gular, vă rog. Comisar. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, domnule comisar. Vă mulțumesc pentru prezență. Președinția este este vizibilă prin absență. Mă bucur că este prezentă Comisia pentru a face presiuni în continuare și asupra statelor membre recalcitrante. Nu ne facem iluzia. Acest dosar încearcă să facă ordine în concurența fiscală în Europa și uh, asta a agățat aici încrederea cetățenilor europeni în Uniunea Europeană după revelațiile care se refereau uh, la amploarea sistemelor de decizii în Luxemburg și în alte state membre, suntem acum într-o situație în care încrederea a fost știrbită, încrederea cetățenilor. Iată de ce este foarte important acest text privind schimbul de informații. Încă un motiv uh, asupra căruia vreau, pentru, asupra căruia vreau să insist în ceea ce privește combaterea sărăciei, OCDE, într-un studiu din mai anul trecut, ne-a arătat că combaterea inegalității sociale înseamnă o mai bună redistribuire a veniturilor. Dacă uh, ne furăm uh, unii altora venitul din impozite, nu putem să luptăm împotriva inegalității. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Demasi. Frau Präsidentin der Doamnă președinte, schimbul spontan de informații nu a funcționat 38 de ani și Comisia Europeană a tras un pui de somn până a apărut și Leaks, ceea ce arată că se iau măsuri atunci când se arisesc oricum rufele murdare. De aceea trebuie ca informațiile centrale în ceea ce privește deciziile fiscale să fie transmise automat, pentru că ministrii de finanțe uh, au uh, propus astfel de afaceri și la nivelul comisiei uh, noastre am văzut că domnul Juncker uh, a venit să ne zică niște povești fără să fie rechemat în fața comisiei și concernele ne-au tratat ca și pe niște elevi și în continuare nu avem suficient acces la informații. De aceea trebuie ca vorbele să se

că, pe de o parte, doamna comisară Vestearda anulează niște decizii fiscale prealabile ilegale. Pe de altă parte, se discută despre LuxLeaks și privilegii fiscale și, în al treilea rând, discutăm în Parlament despre mai multă dreptate, transparență, corectitudine în politica fiscală. Și statele membre refuză transmiterea acestor decizii fiscale prealabile. Este inacceptabil acest lucru. Avem nevoie de mai multă uh, dreptate, mai multă transparență, de condiții egale. Avem nevoie de o bază comună de impozitare. Avem nevoie de un raport uh, de țară pentru fiecare țară și transmiterea acestor decizii fiscale prealabile pentru a avea mai multă echitate în economia europeană. La parola onorele. Mulțumesc, care acum cuvântul uh, domnul Van Kenden Calere. Dank u wel, meneer de voorzitter, meneer de commissaris. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Parlamentul European uh, s-ar putea să nu aibă drept oficial de a lua o decizie, dar cerem un mecanism eficient în ceea ce privește schimbul obligatoriu de informații. Deci, uh, nu se poate ca uh, Consiliul să treacă cu vederea așa ceva. Comisia are nevoie de un rol uh, central, uh, fiindcă doar așa se pot evita scandaluri fiscale ca cele la care am asistat. Modul în care încearcă statele membre să protejeze aceste decizii fiscale este evident, fiindcă, fiindcă altfel s-ar descoperi subvenții ilegale. Piața unică nu poate funcționa decât uh, dacă este împiedicată uh, de distorsionarea pieței interne prin subvenții. Iată de ce e nevoie de monitorizare. De ce aceste informații privind uh, inform, privind aceste de informații privind schimburile fiscale de ce este împiedicat, iar statele membre. Ce fac statele membre aici? în Răspund nevoilor multinaționalilor și lasă de izbeliște pe cetățeni. Mulțumesc, trecem la procedura Sketch the Eye. Domnule Tomcan, e în aula. Domnule Caputo. Domnule Tomcan, sunteți în sală. Domnul Caputo. Mulțumesc, domnule președinte. De mai multe ori în această seară am făcut apel la principiile transparenței, protecției și a economisirii, ca acestea să rămâne axe portante a reformei economice. Știm cu toții că schimbul de informații fiscale poate duce la combaterea eludării fiscale. Din păcate, acest schimb de informații automat între statele membre nu se aplică încă uh, în mod complet. Acest uh, schimb de informații este mult prea redus și efectele sunt foarte grave pentru proliferarea unei concurențe fiscale dăunoase care se asociază cu o întârziere a transmiterii informațiilor subscriu la obligația de a notifica aceste decizii fiscale prealabile pentru uh, ultimii 10 ani pentru a restabili încredere în materie fiscală și de asemenea nu putem uita nici uh, uh, sarcina cooperării administrativă care revine statelor membre. Doamna Tom. Tedo, Europska Comisia bimorela Europska Vă mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană ar trebui să-și asume un rol de lider, inclusiv pe plan internațional, în ce privește discuția cu privire la uh, infracțiunile fiscale. Astăzi, uh, schimbul de informații între statele membre în această privință uh, este redus la minim nu sunt uh, făcute informări nici măcar uh, informări cu notificări cu privire la uh, deciziile fiscale prealabile cu impact transfrontalier. Evident, asta face ca sistemele fiscale um, mai avantajoase să nu își poată dovedi atractivitatea, pentru că aici este vorba de evitarea plății impozitelor, dar și mai mult. Este vorba de o uh, obscurizare a beneficiarilor real uh, ai câștigurilor. Mulțumesc. Domnul Matias are cuvântul. Fără microfon, din păcate. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή αποτελούν τη σύγχρονη μάστιγα των οικονομιών. Domnule președinte, Evaziunea fiscală și uh, evitarea plății impozitelor reprezintă uh, niște uh, acte care compromit uh, uh, spațiul uh, monetar unic și pe lângă asta ne mai luptăm și cu paradisurile fiscale, mai ne luptăm și cu statele membre care practică dumping fiscal. Uh, de fapt, toate acestea nu sunt altceva decât niște cadouri făcute multinaționalelor care um, economisesc uh, miliarde și miliarde. Uh, Luxemburgul, uh, țările de jos au demonstrat aici o decizie politică importantă după scandalul LuxLeaks. Uh, și în Grecia am aflat că uh, poporul elen, oricum supus unei uh, sarcini fiscale enorme, a plătit în locul diverselor companii multinaționale care nu și-au onorat datorile. Mulțumesc. Următorul vorbitor. Ce interese de želimo zaštititi? Da li želimo zaštititi... Ale ce interese dorim să protejăm? interesele multinaționalelor sau ale cetățenilor? Unele state membre sunt egoiste, ceea ce dăunează cetățenilor. Aceste propuneri sunt binevenite, iar schimbul de informații automat în domeniul fixării taxării în Uniunea Europeană trebuie să fie trebuie să fie pus în aplicare pentru a proteja Uniunea Europeană și cetățenii europeni. Este important să facem un pas înainte. Avem o piață internă, avem o monedă comună care nu a fost introdusă în toate statele membre, ci în majoritatea lor. Dar la ce bun o monedă comună dacă nu avem uh, un sistem fiscal comun? Onorevole Soltes. Domnul Soltes. Eh, domnule președinte numărul eh, cazurilor de eludare fiscală și de fraudă fiscală, până la urmă, este în creștere, ceea ce afectează și bugetele statelor membre. Se pierd mai multe miliarde de euro anual și de aceea multe proiecte din sectorul public și privat nu pot fi finanțate de scurt timp am aflat despre câteva sute de astfel de cazuri și am constatat că statele nu sunt informate cu privire la decizii fiscale prealabile cu efect transfrontalier. Acum statele membre uh, pot decide ele însele dacă o decizie Uh, fiscală prealabilă afectează sau nu alt stat. Acest lucru poate duce la scandaluri pe viitor. Trebuie să milităm pentru mai multă transparență vis-a-vis de cetățenii noștri, de aceea și avem nevoie de un registru public pentru aceste notificări. Domnule președinte, vă mulțumesc. Domnule comisar Moscovici, este deja o tradiție a piețelor eh, internaționale, că eh, se discută pe de o parte despre consolidarea eh, regulilor pentru prevenirea fraudei fiscale, pe de altă parte se deschid noi căi de fraudare a sistemelor fiscale. Și atunci vă întreb cât de repede puteți implementa regulile noi propuse pentru schimbul imediat și automat de informații în domeniul fiscal și cât de repede vor deveni aceste modificări obligatorii pentru state membre. Cum putem ști eh, cine câți bani investește în ce afaceri, fie că ele sunt în Uniunea Europeană, fie că sunt în afara Uniunii Europene. Știm că există o eh, listă eh, a contribuabililor cu creanțe, lista la gard iată, s-a arătat, uh, nimic altceva nu s-a demonstrat decât incapacitatea noastră de a face față uh, rigorilor unui sistem fiscal. Mulțumesc. Domnul Frunzulică, salut acordul semnat pe 27 mai între Uniunea Europeană și Elveția în ceea ce privește schimbul automat de informații care va îmbunătăți uh, cooperarea și, și uh, în domeniul fiscal la nivel internațional. Acest acord este un pas semnificativ în reducerea evaziunii fiscale. Cred că acest schimb automat de informații pentru la conturile financiare între UE și Uh, Elveția, începând din 2018, se va referi și la situații în care un contribuabil încearcă să ascundă capital sub formă de venituri sau active financiare pentru care nu s-au plătit uh, impozite. Acest lucru oferă posibilitatea autorităților fiscale din statele membre și din Elveția să identifice în mod corect contribuabilii vizați și uh, să administreze și să aplice legislația și în situații transfrontaliere. În același timp, sper că acest lucru va uh, ajuta autoritățile să evalueze mai bine că uh, uh, dacă se comit astfel de fraude și să le și controcareze. Mulțumesc, care acum cuvântul domnului comisar Moscovici. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor deputați. Vreau să fac câteva remarce politice și uh, să nuanțez lucrurile. Sunt într totul de acord uh, cu spiritul acestei dezbateri care a fost exprimată de doamna Gular și anume că ne confruntăm cu o problemă de încredere de proporții. Este drept că cetățenii europeni își cam pierd încrederea în uh, declarațiile publice și că există acest sentiment de injustiție pe care îl resimt foarte mult cetățenii, cărora li s-a cerut să, să contribuie exponențial uh, în uh, perioada crizei, iar uh, companiile în acest timp profit de lacune în legislație pentru a nu plăti impozite, pentru a plăti impozite foarte scăzute în țările unde um, fac profit. Ceea ce facem noi și noi sublins acest lucru împreună este foarte important pentru reclădirea încrederii. Este și o chestiune de reducere a inegalităților, precum și o chestiune de eficiență, fiindcă evaziunea fiscală, nu avem cifrele, fiindcă este foarte greu să să avem statistici, vom avea mai multe informații după ce va fi dus la bun sfârșit procesul transparenței, fiindcă foarte multe date rămân necunoscute. Uh, necunoscută, dar este o sursă de venit care nu poate fi neglijată pentru finanțele publice și pentru consolidarea bugetară, care rămâne un lucru extrem de important în Uniunea Europeană și în zona euro, dar nu numai în zona euro. Încă din prima zi, Comisia Europeană a făcut din justiția fiscală, din transparență și combaterea evaziunii fiscale prioritățile sale. Uh, și autorii uh, acestui document nu mai, autorii, cei care au adresat întrebări nu mai sunt prezenți, dar cred că critica și dezbaterea democratică sunt legitime, dar trebuie să ne ferim de populism, de amalgamarea lucrurilor și de stigmatizare, de arătare cu degetul. Avem nevoie de instituții. Nu putem să ne mulțumim cu atitudine antielitistă sau cu denunțarea unei personalități sau alteia. Iar uh, Comisia, vreau să vă spun că a acționat tot timpul cu multă hotărâre și cu bună credință. Sunt aici ca comisar de resort, fiindcă acesta este rolul meu, dar vreau să vă spun că mă bucur de încrederea comisarului președintelui Juncker și, car- și am și am mână liberă și, și colaborez cu, cu colegul meu, doamna Vestager, și așa. Mulțumesc doamnei Jolie, fiindcă rolul, uh, vreau să-i, să-i răspund, doamne Jolie, că nu trebuie să confundăm combaterea evaziunii fiscale cu lupta împotriva Comisiei. Sunt, convinsă că, sunt convins că Comisia și Parlamentul European uh, trebuie să joace un rol și să facă o treabă uh, bună împreună, umăr la umăr. Ați vorbit despre cooperarea între noi în comisia, la Comisia Taxe. Vreau să vă spun că s-a găsit un acord cu președintele Comisiei Taxe pentru ca parlamentarii europeni să aibă acces la documentele pe care le doresc. Iar săptămâna trecută am pus la dispoziția Parlamentului European 89 de documente la dispoziția parlamentarilor europeni, iar acest demers al transparenței vreau să vă spun că este 100% din partea Comisiei și trebuie să țină cont, bineînțeles, de statele membre și de nevoia de confidențialitate a unor informații la nivelul întreprinderilor. Vreau să vă spun câteva cuvinte despre statele membre, fiindcă s-au eh, ridicat foarte multe critici aici și eu am spus mai devreme domnului Ferber, uh, că sunt întru totul de acord cu uh, regretele sale și că mi-aș fi dorit, fiindcă aceasta era propunerea inițială a comisiei, mi-aș fi dorit să mergem mai departe pe anumite subiecte. O să mai revin asupra acestui lucru, dar în același timp statele membre, statele membre există și acest acord uh, acest compromis, uh, care este unul de calitate, reprezintă un semnal foarte important pe care îl transmit statele membre, și anume că sunt gata să se implice pentru atingerea obiectivelor noastre și mă bucur acest lucru. Am deja oarecare experiență ceea ce vreau să afacerile europene Uh, eu am fost membru al Parlamentului European în 99 prima oară și am fost membru al Consiliului 10 ani, uh, chiar și în anii 90 uh, și niciodată un, un text fiscal nu a fost adoptat cu unanimitate în șapte luni un text atât de bun și de calitate atât de importantă. Asta este dovada că ce faceți dumneavoastră, parlamentari europeni, și ce, fac, ce faceți de mult timp, domnule Jolie, și ce face Comisia, iată, dă roade și lucrurile se mișcă. Eu înțeleg foarte bine criticile și regretele, dar vreau vreau să vă spun că putem considera că astăzi este o zi importantă și că raportul pe care îl veți adopta în curând trebuie uh, să sublinieze acest lucru și anume că ne îndreptăm pe calea cea, bu- uh, suntem pe calea cea bună și vreau să mulțumesc Parlamentului European pentru contribuția sa la această reușită. Vreau să mulțumesc Parlamentului și pentru sprijinul acordat pentru măsurile europene de, de combatere a evaziunii fiscale și pentru atenția um, oferită în ceea ce privește Eh, tehnicile de, de evaziune fiscală. Și acum vreau să dau câteva răspunsuri mai amănunțite cu privire la unele întrebări adresate, de, adresate în această sală. În primul rând, este vorba de sfera de aplicare. În etapa în care ne aflăm acum, aceasta este, este elementul cel mai important din raportul domnului Ferber. Domnul raportor nu consideră că directiva ar trebui să, să uh, acopere uh, doar uh, să acopere toate, toate deciziile fiscale, nu numai cele transfrontaliere. Și comis, Comisia a propus să restrângă sfera de aplicare cu privire la, la deciziile fiscale. Iar textul de compromis al Consiliului vizează și la aceste decizii transfrontaliere. De ce? De ce? Pentru că, în primul rând, extinderea la decizii netransfrontaliere ar fi avut ca efect sporirea sarcinii administrative a administrațiilor publice, fără să permită autorităților fiscale să se concentreze, să-și concentreze eforturile asupra principalelor uh, chestiuni. Mai mult, am acționat pe baza juridică din tratat, care temeiul juridic al pieței interne. Și, uh, pentru a vedea dacă pot fi vizate și celelalte decizii fiscale uh, s-a pus această întrebare. Eu nu cred totuși, domnule raportor, doamnelor și domnilor, că trebuie să considerăm că am ajuns la capătul uh, acestei povești. Este important ca Parlamentul European să insiste asupra acestei dimensiuni în momentul, în măsura în care, într-o fază ulterioară, am putea merge mai departe pe baza unui temei juridic potrivit. Aceasta este și poziția Comisiei. În ceea ce privește aplicarea retroactivă, un alt uh, aspect important ridicat de domnul Ferber, textul Consiliului pre- prevede o perioadă de aplicație retroactivă de 5 luni, o perioadă mai scurtă decât ce propunea Comisia. Dar un lucru foarte important care nu ne-a scăpat este că avem o sferă de aplicare mai largă care acoperă nu numai toate deciziile care sunt valabile uh, și în vigoare din 2012, dar și cele care uh, au fost date între uh, um, care vor fi date între 1 ianuarie 2014 și 2016 și prevede și o excepție pentru IMM-uri, pentru companiilor care au o cifră anuală netă mai mică decât 40 de milioane, cu excepția celor care au activități de finanțare și investiții. Ceea ce m-a făcut pe mine în discuție cu Consiliul să țin cont de argumentele prezentate uh, și consideră că până la urmă o perioadă de 5 ani uh, împreună cu excepțiile pentru IMM-uri și sfera de aplicare mai largă a deciziilor ne permite să ajungem la un compromis echilibrat și solid, iată motivul pentru care Comisia a acceptat acest compromis. Uh, am fost întrebat uh, în ceea ce privește numărul de identificare fiscală. Propunerea Comisiei nu include dispoziții în ceea ce privește un număr de identificare fiscală european. De ce? Dintr-un motiv foarte simplu, fiindcă un astfel de număr nu există deocamdată la o, în Uniunea Europeană. Este o chestiune tehnică, dar nu numai, și politică. Și Comisia uh, se ocupă de acest lucru în ceea ce privește planul de acțiune planul de acțiune încă din 2012 pentru combaterea evaziunii fiscale. Acest element este important, dar nu putem, nu putem să așteptăm punerea de a, în aplicare a acestui număr uh, european pentru a face schimb de informații în ceea ce privește în deciziile fiscale. Și încă un aspect, uh, în ceea ce privește sancțiunile, s-a vorbit despre, s-a ridicat această um, chestiune în nenumărate rânduri și s-a, vorbit, s-a vorbit deja la, la prima mea audiere în fața Comisiei Taxe. Mecanismul pe care l-am ales este unul care se referă la impactul pe care îl poate avea transparența în ceea ce privește comportamentul multinaționalelor și fac, pariez cu dumneavoastră următorul lucru, cred că voi câștiga așa nume că de asta va fi vorba, transparența va avea uh, efect uh, în conform, uh, va avea ca efect um, eliminarea de, deciziilor care duc la utilizări abuzive și uh, va fi favorizată o, o, o um, o tehnică de, de prognoză a companiilor, care nu este ilegală. Iar uh, prezența Comisiei prin aceste dispozitive, vreau să vă spun că aceasta este o luptă pe care, o luptă strânsă cu cei care au considerat că prezența Comisiei este inutilă. Prezența Comisiei permite să ne asigurăm că avem un arbitru care poate să declanșeze proceduri uh, neces- procedurile necesare. Iată de ce activitatea pe care o duc împreună cu Margaret Vestager și cu demonstrația că prin, prin probe că poate exista un astfel de mecanism, asta, acest lucru ne va permite să avem un mecanism mai solid prin noua directivă care cred eu va fi aprobată după propunerea uh, după, după propunerea Comisiei și după raportul dumneavoastră vă reamintesc că lupta pentru transparență este o luptă care nu se va opri niciodată. Vorbesc aici despre revoluția transparenței și vă asigur că că comisia este hotărâtă politic, de, vă asigur că eu sunt hotărât politic, eu unul sunt hotărât politic să merg până la capăt și vă spun aici ce am spus și în prezentarea mea introductivă, și anume că comisia dorește să uh, să preia, să reia proiectul uh, bazei de impozitare comună din motive care țin de transparență și de eficiență. Vă mai spun încă o dată că Comisia Europeană dorește să, dea, să arate ce poate să aducă principiul taxării uh, fiscalității efective. Ne aflăm într-o situație absurdă în care prea multe companii multinaționale, din motive pe care le știți foarte bine, plătesc uh, impozite scăzute sau nu plătesc impozite deloc în țara unde fac profit, uh, unde înregistrează profit. Și această situație trebuie rezolvată. Iar cele din urmă, Comisia Europeană se ocupă de raportarea pe țară, pe stat membru, dar vă rog să aveți puțină răbdare și să aveți puțin mai multă încredere. Uh, alături de colegul Jonathan Il, am dorit să avem un demers care e drept adus mai întâi la o consultare și care și ce vom face mai apoi? Vom vom avea o evaluare, nu pentru a, a lăsa de și această chestiune, ci pentru a vedea în ce context această raportare poate să ducă la transparență și la eficiență economică, fără să reducă investițiile atât de necesare locurilor de muncă. Eu am o preferință politică foarte clară și anume să existe accesul publicului la aceste informații. Trebuie să ținem cont și de realitățile economice, deci uh, ne confruntăm acum cu următoarea alternativă. Fie fie suntem de acord cu ce, ce zic directorii de companii care doresc să ne limităm la schimbul între administrație sau mergem mai departe și vreau să vă spun că aceasta este și preferința mea cu condiția ca acest lucru să nu aducă de suferit întreprinderilor. Iată de ce, doamnelor și domnilor deputați, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această dezbatere, mulțumesc raportorilor și raportorilor din umbră pentru activitatea derulată și cred că Ehm, depăși, că în ciuda diferențelor și nuanțelor suntem cu toții pe aceeași lungime de, pagi, de, de undă și dorim să existe demersuri noi care să ne permită să mergem mai departe și eh, mai accelerat ne, și ne aducem cu toții contribuția acestui lucru. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Ferber. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, mulțumesc pentru acest referat uh, de principiu în ceea ce privește fiscalitatea, care a depășit cu mult uh, chestiunile cu privire la care trebuie să luăm o decizie astăzi și mâine, însă în orice caz vreau să vă mulțumesc pentru buna colaborare pe marginea raportului meu. În orice caz, regretabil este faptul că pe în locul uh, Consiliului, că locul Consiliului a rămas gol, pentru că multe din criticile exprimate astăzi aici nu s-au adresat Comisiei, ci Consiliului, iar Consiliul strălucește prin absență. Și este regretabil acest fapt pentru că Consiliul trebuie să învețe odată pentru totdeauna că și Parlamentul European este un partener care trebuie luat în serios și am încercat să exprim acest lucru și în raportul meu. Aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră pentru buna colaborare. Am reușit în scurt timp să tratăm această tematică foarte complexă și sper că mâine, în plen, vom reuși cu o mare majoritate să transmitem un semnal clar către Consiliu și aș vreau să spun încă o dată foarte clar și răspicat, semnalul este adresat Consiliului, nu Comisiei. Comisia și-a făcut temele în ceea ce privește aceste decizii fiscale prealabile. Consiliul uh, este beneficiarul acestui semnal care trebuie să revină asupra deciziei din octombrie, pentru că astfel uh, s-ar face pași mari în direcția uh, unei mai mari transparențe și corectitudini pentru contribuabilii din Europa. Mulțumesc! Onorevole Simon. Mulțumesc, domnul Simon. Domnule președinte, ehm, în calitate de coordonator al socialdemocraților în Comisia Tax, permiteți-mi să mai adresez câteva cuvinte finale eh, Comisiei și mai puțin în calitate de coraportor. Mă bucur că împreună cu Comisia am putut să deschidem acest șantier legislativ și că am reușit să punem uh, degetul pe rana, acolo unde, evident, încă mai sunt multe de făcut. În ce privește deliberările Comisiei Speciale Tax, am primit uh, o știre care m-a mm, șocat puțin astăzi uh, și care cu siguranță că are impact și pe viitor. Eu vreau să mulțumesc mai întâi Comisiei pentru faptul că a solicitat punerea la dispoziția documentelor care pot fi puse la dispoziția noastră în baza acordului interinstituțional. Astăzi însă am aflat că documentele care până acum ne-au fost prezentate doar cu titlu informativ, doar pentru lectură în sala de lectură și uneori cenzurată, de fapt au fost puse au fost puse la dispoziție pentru cercetători, pentru cei care au făcut studii eh, legate de peisajul de fiscalitate în Europa. E, dacă asta chiar este așa, atunci avem o foarte, foarte mare problemă în Europa. Nu știu dacă veți putea să ne răspundeți la această chestiune acum, dar cu siguranță că vă vom transmite notificarea noastră și în scris. Este foarte dificil să lucrez cu un număr limitat de documente și vreau să spun că dacă există, dincolo de acordul interinstituțional, disponibilitatea acestor documente în opinia publică, atunci nu văd de ce ați reține aceste documente din fața uh, membrilor Comisiei Tax a Parlamentului European. Mulțumesc. Uh, doamna Scott Cato are cuvântul. Thank you, Chair. In winding up... Mulțumesc, domnule președinte. În concluzie, aș dori să Iau notă că s-a arătat că există teren comun uh, în Parlamentul European. S-a cooperat foarte bine pe baza dosarelor pe care, despre care discutăm și raportorii din umbră m-au sprijinit uh, foarte mult. Vreau să, să, să recunosc faptul că, dat fiind uh, dat fiind uh, critica cetățenilor europeni în ceea ce privește scandalurile publice, lucrurile au început să se miște mai mult, uh, mai ales la Comisia Taxe. Avem nevoie de informații pentru a ne face treaba, fiindcă altfel nu putem să avem politici pune salut uh, declarația Comisiei că, că salut faptul că Comisia ne spune că se pun la dispoziție deputaților mai multe documente, dar nu este suficient să primim documente într-o sală de lectură avem nevoie de un acces mai bun la informații. Trebuie în egală măsură să-i, să protejăm pe denunțători care acționează spre binele comun. Nu suntem tot timpul pe aceeași lungime de undă între grupurile politice în Parlamentul European, dar am cooperat întotdeauna pentru a proteja veniturile fiscale și pentru a ne asigura că există un teren echitabil la nivelul um, corporațiilor uh, care doresc să își reducă contribuțiile fiscale și IMM-urile care sunt coloana vertebrală a economiei europene. Acest uh, document este foarte important pentru cetățeni și, și cer alături de domnul Ferber statelor membre să ne susțină. Suntem recunoscători pentru sprijinul acordat de comisie, dar trebuie în egală măsură să ne sprijine și statele membre pentru a ne asigura că, că eliminarea evaziunii fiscale și evitării fiscale reprezintă o prioritate, fiindcă este o prioritate pentru cetățenii noștri. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dezbaterea comună se încheie. Votul va avea loc mâine.